Good afternoon, colleagues. Um... Bună ziua, dragi colegi. Bine ați venit la întrunirea comisiei noastre. Am câteva anunțuri din partea președinției. Din păcate, interpretare în uh, croată, malteză și irlandeză nu avem astăzi. Înainte de a um, aproba recomandările făcute pentru coordonatori, permiteți-mi să vă spun că avem o Uh, expoziție. Este vorba despre aniversarea EASE. Domnul Niedermüller, de altfel, ne va face o prezentare mai târziu uh, pe marginea acestui subiect, prezentare care va fi însoțită și de o prezentare vizuală. Este vorba despre aniversarea a 5 ani de existență EASO, și țin să le mulțumesc uh, colegilor care s-au uh, ocupat de această prezentare. Asta ca să vă explic de ce avem uh, fotografii în sală astăzi. Haideți acum să trecem la aprobarea recomandărilor pentru coordonatori în baza regulii 205. Avem câteva numiri de raportori. În primul rând, președintele, în baza procedurii simplificate, regula 50, schimbul de date automat în ceea ce privește ADN-ul în Danemarca, tot prin procedură simplificată, schimbul automat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Danemarca, tot pentru președinte. Doamna Gabriel din partea PPE a fost numită raportor pentru cooperarea, acordul privind cooperarea operațională și strategică între Ucraina și Europol și pentru un aviz, doamna Macovei din partea ECR a fost numită raportor pentru mobilizarea pentru marja pentru situații neprevăzute 2017. 2016 bară 2118 Comisia Buget. Uh, stimați colegi, sunteți de acord cu aceste recomandări? Da. Țin să vă reamintesc uh, că trebuie să vă aduceți uh, cartelele de vot pentru votul care va avea loc la orele 17.40. Trecem acum la punctul 3 de pe ordinea de zi, schimbul de opinii cu domnul Gilles de Kerhov, coordonatorul european uh, în ceea ce privește contraterorismul, care ne va vorbi despre lupta împotriva terorismului și atacurile recente din statele membre. Poate vă aduceți aminte că pe 31 august în uh, comisia noastră am avut o dezbatere cu președinția Consiliului uh, în privința atacurilor teroriste recente uh, și v-am spus la vremea respectivă că domnul de Kerhov nu putea fi alături de noi, însă, din fericire, astăzi poate veni. Mă bucur să-i pot ura bun venit în rândul nostru și îi voi da cuvântul pentru a ne vorbi despre situația securității și luptei împotriva terorismului. De la ultima sa vizită în, fața comisiei noastre, am avut și audierile cu comisarul pe securitate. Uh, cu siguranță ne veți vorbi despre uh, cooperarea dintre dumneavoastră. Voi da cuvântul domnului Dökerhov și apoi uh, membrii comisiei vor avea posibilitatea să se implice în dezbatere. Domnule Dökerhov, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitația adresată și mă scuzați că nu am putut veni la finele verii la discuția avută. Voi încerca să fiu cât mai concis. Înainte de toate, voi vorbi despre lecțiile pe care le putem trage după ultimele atacuri și apoi care sunt provocările cu care ne confruntăm. Am fost uh, invitat să vorbesc în fața ambasadorilor Franței la începutul septembrie și uh, am uh, fost la prezidiu alături de ministrul de interne francez. E clar că tensiunea este foarte mare și Uh, aceasta nu doar în Franța, ci în toate statele membre și aceasta se datorează um, situații extrem de complexe. Uh, atacurile și comploturile din, din ultimele săptămâni ne arată șase trăsături principale. În primul rând, uh, profilurile atacanți, atacatorilor sunt foarte um, ample, să spun așa. Știm că la RACA există o unitate care uh, plănuiește atacuri teroriste în continuare. În al doilea rând, uh, lupii solitari, să spun așa, care fie sunt uh, sub direcția, fie sunt uh, inspirați de Daesh. Rashid Kasim a petrecut aproape toată vara încercând să uh, pună la cale atacuri la adresa unor uh, celebrități din Franța prin Telegram. El nu a uh, conlucrat cu Daesh direct, ci a fost influențat de propaganda acestora. Cea de-a treia trăsătură Uh, de cele mai multe ori este vorba despre persoane cu boli psihice sau care sunt în căutarea a, a da un sens vieților sau pur și simplu să copieze actele altora. În al doilea rând, chiar dacă poate părea banal, uh, rolul central al internetului, atât pentru răspândirea ideologiei, dar și pentru a coordona atacurile, inclusiv prin uh, folosirea um, programelor de încriptare. În al treilea rând, folosirea fluxurilor uh, de migranți pentru a introduce pe teritoriul uh, Uniunii Europene teroriști. Aceștia folosesc um, documente contrafăcute. Cea de-a patra trăsătură și probabil cea mai importantă este legătura legătura foarte strânsă cu, legă- cu uh, crima organizată. Numărul atacatorilor care aveau un trecut penal sau teroriștii care au uh, folosit crima pentru a finanța actele teroriste sunt în număr foarte, foarte mare aceste lucruri au patru consecințe. În primul rând, e din ce în ce mai greu să uh, prinzi uh, semnalele timpurii ale radicalizării. De cele mai multe ori, uh, acești atacatori nu se uh, comportă așa cum ne-am așteptat noi. În al, doilea, în al doilea rând, Um, ritmul extrem de rapid în care are loc uh, radicalizarea. În al treilea rând, dacă locuiești într-un mediu în care uh, nu poți pune cu mâna cu ușurință pe arme de foc, pe uh, documente de călătorie și așa mai departe, poți găsi ajutor. V-am spus deja diversitatea atacurilor și a modurilor operatorii. La Bataclan atacul a fost unul foarte complex, dar în același timp au avut loc și atacuri spontane, înjunghieri, um, folosirea de camioane și așa mai departe. S-ar părea însă că acum uh, țintele nu mai sunt neapărat uh, simbolice, ci sunt alese și la întâmplare. În, uh, în ultimul rând, atacurile la adresa cetățenilor occidentali din uh, țările musulmane. Aceste atacuri au o influență majoră asupra turismului din aceste țări. Gândiți-vă că turismul este un element economic foarte important pe, precum țări, uh, pentru țări precum Maroc și Tunisia. Uh, Comunitatea uh, serviciilor secrete sunt preocup este preocupată de cinci elemente. În primul rând, faptul că ne temem că Daesh, încetul cu încetul, se va orienta către alte moduri de operare. <coughs> uh, mașinile capcană, spre exemplu, Uh, știm că um, au tot ce le trebuie pentru a construi astfel de mașini capcană, dar și de a folosi arme chimice. În al doilea rând, și asta nu este o noutate, dar este o problemă gravă, este problema returnaților. cum ne vom ocupa de acei, acele sute, dacă nu chiar mii de luptători care vor pleca atunci când califatul uh, Daesh se va prăbuși către Libia sau către țările occidentale din care profin. Deci vom avea de-a face cu un număr mare și de uh, profiluri foarte diferite. E vorba despre oameni care au fost în prima linie a luptei, alții care au fost în uh, logistic, logistică, dar și soțiile și copiii acestor luptători. Știm că s-au născut mai mult de 500 de copii în uh, zona califatului. În al treilea rând, vulnerabilitatea refugiaților diasporei siriene de refugiați. Uh, în unele state membre, mai ales în Germania, organizații salafiste încearcă să recruteze din taberele de refugiați. Și nu e nici de cum o coincidență, cu cât uh, vor uh, compromite mai mult imaginea refugiaților, cu atât vor alimenta mai mult um, islamofobia și radicalizarea. În al patrulea rând, problema Libia. Chiar dacă s-au înregistrat succese în ultima vreme, prezența Daesh din această țară este uh, foarte puternică și uh, această țară devine din ce în ce mai mult o bază de lansare pentru Daesh. În, în ultimul rând, ar fi o mare greșeală să trecem cu vederea Al-Qaeda și Al-Nosra. Uh, în ciuda ă, transformării al nostru în Jabhat al-Sham, să nu uităm că de aici ă, a provenit de fapt Al-Qaeda. Deocamdată aceasta este concentrată pe contracararea lui ă, Al-Assad, însă e foarte posibil să nu rămână în aceste coordonate, mai ales în ceea ce privește securitatea aeriană. Acum, care este răspunsul nostru la aceste atacuri? Avem vești bune de la Bruxelles în... și anume instituțiile se mobilizează din ce în ce mai tare și sunt foarte hotărâte să se ocupe de aceste provocări și să le răspundă hotărârea Comisiei de a numi un comisar pentru securitate este o veste excelentă și um, acest comisar va fi, această funcție va fi cu siguranță extrem de eficientă. Ideea este de a da substanță conceptului de securitate în Europa. Și cred că este o propunere care va uh, dinamiza foarte mult activitatea la nivelul Uniunii Europene în domeniul acesta al securității. Pe de altă parte, Consiliul uh, dinamizează de asemenea concluziile în ceea ce privește securitatea și parteneriatul pentru Mediterana. În ultimele săptămâni uh, s-au uh, lansat mai multe inițiative pentru a ajuta aceste țări, Egipt, Liban, Libia, bineînțeles, Algeria, în uh, contracararea acestor probleme legate de terorism. Apoi, ați văzut că după, că după reuniunea de la Bratislava, președintele Tusk a spus foarte clar că lupta împotriva terorismului reprezintă o prioritate pentru Consiliul European. E vorba despre un proces acesta de la Bratislava în ceea ce privește schimbul de informații, securitatea la granițe, schimbul de date și contracararea radicalizării. Înainte de a vă răspunde la întrebări, permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre provocările cu care ne confruntăm sunt mai multe, dar mă voi mărgini doar la cinci dintre acestea. Prima, ă, strângerea de date și schimbul de date, precum și analiza datelor. Există două baze de date pe care Comisia și-a propus să le lanseze. Asta pentru persoanele care intră fără viză în ă, Uh, pe teritoriul Uniunii, Europene și uh, Visa Entry-Exit System. Aceste baze de date ne vor fi extrem de utile pentru a uh, conecta diferitele elemente. În al doilea rând, o sarcină pe care și-a asumat-o Consiliul European de a evalua nivelul de contribuție câte state membre folosesc datele existente. Trebuie să recunosc sincer că s-au făcut uh, progrese foarte mari în ultimele luni. Încă nu suntem la capătul drumului, e clar. Nu se uh, bazele de date nu reflectă tendințele așa cum le știm noi, dar totuși trebuie să recunoaștem că contribuția statelor membre s-a îmbunătățit extrem de mult. Um, granițele s-au um, conectat acum la Siena. Punctele naționale de contact um, sunt în uh, legătură cu uh, unitatea Intel. În ceea ce privește SIS, sistemul de informații Schengen, care este instrumentul cel mai bun pentru schimbul de date și de informații între uh, autoritățile de aplicare a legii, precum și sistemul ALERT, care vizează sistem, sistemele de schimburi de uh, informații. Trebuie să știți că uh, informațiile schimbate prin alert au crescut cu 400%, uh, ceea ce este o cifră absolut impresionantă. pentru următoarele săptămâni și din câte am înțeles uh, și comisia dumneavoastră e reprezentată la acest exercițiu, este vorba despre asigurarea interoperabilității de pline între aceste uh, sisteme de informații. Aceast, acest element este esențial dacă vrem să legăm toate elementele între ele. Nu spun nici de cum că va fi ușor și sunt conștient de constrângerile legate de protecția datelor. Una din regulile de aur este principiul de limitare a scopului. Cu alte cuvinte, nu ai voie să folosești date într-un alt scop decât cele pentru care au fost ele conectate inițial. Uh, dar dacă vrem ca uh, controlele la graniță să fie eficiente și să detecteze dintr-un flux uriaș de migranți acele persoane problematice, uh, fie că e vorba de imigranți uh, ilegali, fie că e vorba despre jihadiști, este nevoie de informații suplimentare. Putem acest, face acest lucru prin Privacy by Design și alte instrumente Comisia a lansat grupul de nivel înalt, care s-a întrunit deja de două ori și sunt convins că vor reuși să ducă la bun sfârșit uh, ambițiile lor până în iunie anul viitor. În al, al, cel de-al treilea aspect, care este, reprezintă poate o provocare și mai mare, este de a crea la nivel european o punte între Europol, centrul de contraterorism la nivelul Europolului, care funcționează foarte bine, și cu platforma uh, serviciilor de securitate, deci grupurile uh, uh, de contraterorism care au fost create de curând. Nu va fi nici de cum ușor să se clădească această punte Serviciile de informații rămân de competența mm, statelor membre, bineînțeles, dar trebuie să se găsească un mecanism pentru a asigura că uh, aceste servicii vor avea legături între ele. În fine, în ceea ce privește împărtășirea datelor, există două aspecte mm, problematice care trebuie tratate. Pe de o parte, încriptarea. Comisia analizează în acest moment elementele pentru a face ca serviciile să aibă acces la datele încriptate, dar nici să nu facă ca aceste sisteme să devină vulnerabile. În al doilea rând, probele uh, digitale. Comisara Jurova este foarte activă pentru și încearcă să vadă cum se poate accelera uh, Uh, accesul la aceste date stocate în cloud, în, mai ales în Statele Unite, și să se asigure un acces rapid și ușor la aceste date. În mare, iată care sunt provocările pentru următoarele săptămâni în comunicar, comunicarea Comisiei, precum am spus, este una foarte bună, aceea că va spori foarte mult mijloacele uh, acordate prevenirii. Asta este o veste excelentă. În Siria e mai greu de ajuns propriu-zis uh, în zilele acestea în persoană, dar pe internet, în schimb, uh, marja de manevră este mult mai mare. Putem face mult mai multe lucruri. Până la finele anului vom avea o a doua întrunire cu companiile de internet și recunosc că așteptările mele sunt foarte mari din partea lor. Uh, depinde totul de uh, viteza cu care aceste companii vor uh, scoate din mediul online conținutul, conținuturile problematice în ceea ce privește terorismul. Un alt aspect important care deocamdată, pe care nu s-a pus accentul foarte mult deocamdată, dar care figurează în uh, comunicarea Comisiei, este cum să uh, introducem în domeniul educației, culturii, accesul la locuri de muncă, sporturi și așa mai departe, um, această chestiune a prevenirii radicalizării. Evident, nu trebuie să ca <clears throat> obiectivul contraterorismului să fie obiectivul principal al acestor uh, programe în sectoarele numite, dar totuși această componentă trebuie să capete o încărcătură mai mare. Dacă vrem să avem un set de instrumente la îndemână, să avem toate politicile care să ne permită să digerăm uh, această întoarcere masivă a luptătorilor străini, trebuie să găsim alternative la uh, urmărirea în instanță și la uh, pedapsa cu închisoarea. E clar că transformarea Frontex, lupta împotriva documentelor falsificate, um, controlele sistematice la frontierele externe, um, modificarea codului Schengen, toate acestea sunt elemente foarte importante care trebuie adoptate cât mai repede cu putință. Nu voi vorbi acum despre acțiunile externe, dar Aș putea să o fac. I've cut you short. Da, vă întrerup pentru că cred că vor urma niște întrebări foarte detaliate de la destul de mulți membri. Le dau cuvântul imediat. Începem cu Barbara. Dragi colegi, vă rog frumos să nu depășiți două minute, ca toată lumea să aibă timp să vorbească. Vă mulțumesc pentru prezentare. O prezentare foarte concretă. Nu e deloc ușor să lupți împotriva terorismului în zilele noastre, însă cred că cele mai mari provocări în această luptă comună împotriva terorismului le reprezintă schimburile de date, schimburi de date în timp real, ca să putem lupta <clears throat> împotriva terorismului și să prevenim uh, alte atentate. Ați spus că uneori este dificil să obții date de la un stat membru și atunci mhm. se poate folosi o altă metodă. Ați vorbit despre diferite instrumente și aș vrea să aflu de ce fel de uh, instrumente ne putem folosi? În ce consistă ele? Atunci când serviciile unui stat membru refuză schimbul de date, ce altă posibilitate ai? Nu am putea găsi și o altă modalitate de a ocoli dificultățile de care ne lovim astăzi? Mulțumesc, Birgit Sipăl are acum cuvântul. Vă mulțumesc și îmi cer scuze deoarece nu am putut să ascult uh, încă de la bun început prezentarea invitatului nostru. Am câteva întrebări cât se poate de concrete. Mai întâi, în ceea ce privește schimbul de date. Îmi închipui că nu se pune problema să facem schimb cu orice fel de informații, cu orice fel de date, ci doar cu um, probe, cu date utile cu date care au un potențial de a fi folosite cu titlul de probă. Există niște criterii de com- comune care au fost fixate? Când cineva se află pe o listă, uh, în baza căror criterii? Se folosesc doar criterii naționale sau există criterii mm, care pot să fie comparate? În ce privește pe luptătorii străini? pe ce canale reușesc ei să intre în Europa? Se amestecă printre migranți? Există și alte uh, căi de acces în Europa? Aveți niște informații concrete în ceea ce îi privește? Ați vorbit și despre munca de prevenire, despre controlul acestui schimb de date. Ați vorbit însă și de colaborarea cu lucrătorii din domeniul social și cu alți actori din orașe, de, de la autoritățile locale și așa mai departe. Mi se pare însă că practic toți autorii de atentate nu sunt străini care veneau de nu știu unde, ci oameni care trăiau în Europa de mult timp și care de fapt s-au radicalizat. Ni se spune deseori că trebuie să colaborăm cu actorii locali. Vorbim mult despre prevenire. Foarte bine, însă eu am senzația că ar trebui să investim mai mult în domeniul schimbului de date. de asemenea să ne protejăm frontierele mai bine și că nu e neapărat să punem accentul doar pe prevenire în colaborarea cu autoritățile locale. Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, aș vrea să spun că este Deci, înainte de da cuvântul domnului Kirchhoff, vreau să spun că este ultima sa întâlnire și vreau să-i mulțumesc pentru întâlnirea, um, munca sa în această uh, comisie, pentru toate eforturile pe care le-a făcut. Știți că la această comisie se muncește cel mai din greu, este una dintre comisiile cele mai grele din Parlament, deci îi urez mult succes știu că la Camera Lorzilor dumnealui va fi pro-european și rămân încă o dată mult succes. Îți mulțumesc, Timothy, pentru toată munca ta în această comisie. Okay, and now you can ask your question. Acum poți să pui întrebările pe care doreai să le pui. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, ultima mea funcție în această comisie va fi să votez, ceea ce este cel mai important lucru pe care îl facem. Vă sunt recunoscător pentru aceste observații drăguțe și amabile. Începeam spunând că de 17 ani lucrez în acest parlament și atunci când ai așa o experiență lungă, îți dorești ca ceea ce faci tu să se îmbunătățească pe măsură ce trece timpul și din câte înțeleg eu, oaspetele nostru de 9 ani are această funcție. Și e clar că funcția dumnealui și activitățile dumnealui au devenit importante, din ce în ce mai importante, pe măsură ce trece timpul. Aș fi dorit să pun două întrebări. Prima, Munca dumnealui este foarte importantă. Coordonatorul luptei împotriva terorismului nu are multe puteri legislative. Și foarte important ca noi la această comisie și la Parlament să afirmăm nevoia vitală pe care o avem de el și de metodele sale în lupta împotriva terorismului. Eu întotdeauna am sprijinit tot ce a făcut dumnealui. Tot ceea ce face este foarte important și vreau să-l întreb dacă pot. Cum vă veți coordona cu noul centru de luptă împotriva terorismului de la Europol, ECTC? Și de asemenea, sunt foarte bucuros că Julian King este noul comisar UE pentru securitate și vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră rolul său și cum veți lucra uh, uh, în cooperare cu dumnealui în rolul său de comisar. Vreau să închei spunând că am avut uh, o experiență deosebită lucrând în această comisie, aproape tot timpul în această comisie și aveți dreptate, domnule președinte, când spuneți că eu n-aș fi putut să fac treaba bine aici, bine, dacă nu aș fi putut să lucrez cu membrii de la alte grupuri și din toate taberele politice. Pentru că scopul nostru este să lucrăm pentru binele comun, pentru toți cetățenii Europei și sper, eu sper că această comisie va continua să facă acest lucru și pe viitor și să fie cu adevărat reprezentativă. Mulțumesc, doamna, doamna Silvia Vixtrum, acum are cuvântul. Silvia, te rog. A, Cecilia. Nu, prefer să o las pe colega mea, fie invers să ia cuvântul. Bine, Sofie. Mulțumesc. Da, multe confuzii aici. Îi mulțumesc și domnului Car uh, de Kirchhoff și domnului de Kerhoff pentru prezentare. În plus de ce a spus Timothy Kirchhoff, Aș vrea să adaug faptul că mă bucur că s-a creat un nou portofoliu la Comisia Europeană. Acolo tocmai unde se iau inițiativele legislative și unde ar trebui oricum să fie luate. Întotdeauna am spus că în plus de munca dumneavoastră, aveți cumva o poziție ciudată, pentru că nu există nicio putere legislativă și în același timp nu dați seama nimănui. Mai vreau să spun și sunt conștientă de faptul că sunt puțin uh, provocatoare. Sunt oarecum dezamăgită că de fiecare dată când uh, veniți aici, cereți mai multe date, mai multă putere, mai multe competențe și vă plângeți de constrângerile pe care le reprezintă legile pentru protecția datelor. Eu chiar mi-aș dori să vină cineva să vorbească de luptă împotriva terorismului, dar și de apărarea democrației și a statului de drept și să aibă mai mult respect pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale. Și de, de, atâta, de atâția ani de când sunteți aici, am senzația că dumneavoastră chiar nu aveți ce respect pentru drepturile fundamentale, nu vă pasă de echilibru. Domnul comisar King a vorbit mult despre implementare în timpul audierii sale și cred că are dreptate să pună astfel accentul. Pentru că am tot uh, adoptat o lege după alta în această instituție, dar când vine etapa punerii în aplicare nu se fac cine știe ce progrese. Și am uh, o întrebare despre iubita noastră directivă PNR am pus o întrebare și în scris și oral comisiei și nu am primit un răspuns. În ce stadiu ne aflăm cu punerea în aplicare a directivei EU-PNR la șase luni după adoptarea sa? Comisarul King mi-a spus că deocamdată doar unul sau două state au început munca de punere în aplicare, ceea ce este în contrast total cu presiunea pe care am simțit-o asupra noastră când a trebuit să adoptăm directiva. Și când e vorba despre schimbul de date, Cred că cu toții vrem să îmbunătățim schimbul de date uh, între statele membre, însă sunt destul de îngrijorată să constat că totdeauna vorbim despre aspectul tehnic, despre interoperabilitate, despre sisteme care pot să fie conectate. Există și un grup de lucru la comisie la care, din care faceți parte, vorbind despre interoperabilitate Ceea ce um, cred că este interesant, dar este și îngrijorător, pentru că vorbiți despre a avea un, o singură bază de date care se numește Common Repository of Data. Vreți de asemenea să aveți o singură interfață de căutare și o interfață pentru um, datele biometrice. Dar în toate aceste documente nu se vorbește deloc despre control judiciar, control democratic, transparență, acces la documente și așa mai departe. Ceea ce înseamnă că vorbiți despre a crea o mega bază de date fără niciun fel de uh, uh, mecanism de control și de echilibrare a puterilor. Mulțumesc. Ian Olbricht are acum cuvântul. Mulțumesc și eu, mulțumesc și domnului de Kerhov pentru prezentare. Aș vrea să continui acolo unde s-a oprit Sofie Invelt și se vorbește despre implementare. Ați fost numit de statele membre. Uneori și eu mă întreb ce coordonați dumneavoastră de fapt, pe cine? Deoarece statele membre, Parlamentul și Comisia toate cer să existe mai multă coordonare, dar mm, a trecut deja ceva timp. Nu cerem doar mai multă coordonare, ci vrem să se ia niște măsuri concrete. Și totuși cineva să fie coordonat. Eu am senzația că toată lumea vrea mai multă coordonare, dar nu vrea să facă parte dintre cei care sunt coordonați. Toată lumea vrea să se facă schimb de informații pertinente, dar nimeni nu vrea să, fac, să își trimite informațiile ca să facă obiectul acestui schimb de informații. decât să tot cerem noi măsuri, poate ar fi bine să aplicăm ceea ce deja s-a hotărât. Aici, la Comisia Live și la plenară, împreună cu Consiliul, deja în aprilie 2014, s-a hotărât uh, să se lanseze Ordinul European de Anchetă. Și am dat trei ani de zile statelor membre ca să uh, punem în aplicare acest text. Perioada care se încheie cândva în aprilie sau mai la anul a rămas un pic mai mult de jumătate de an. Statele membre au de gând să pună în aplicare, eu n-am auzit nimic despre acest text. Uneori discut cu reprezentanții statelor membre și ei habar n-au că există un asemenea ordin de anchetă european. Ori, aici e vorba deja despre schimbul de date, măsuri care presupun recunoaștere reciprocă, măsuri de anchetare. Este nucleul mai bunei cooperări între Uh, poliție și autorități judiciare. Deci eu acolo chiar mi-aș dori să se înregistreze niște progrese. Și ceea ce mi se pare de-a dreptul remarcabil și cred că este un lucru pertinent este că recunoașteți faptul că în persoanele care sunt pe listele Europolului erau deja cunoscute pentru că au comis și o altă infracțiune. Deci noi măsuri ca să colectați informații despre acei oameni care de fapt nu sunt bănuiți de nimic, care nu prezintă deloc un risc, care nu au comis deocamdată nicio infracțiune. Și când ne gândim la uh, datele despre pasageri la nivel european, o măsură care va costa 500 de milioane de euro și care este practic inutilă pentru că veți colecta date despre oameni obișnuiți, nu oameni care sunt criminali. În mod normal ar fi fost să cheltuim acești bani ca să colectăm date despre potențial criminal, nu despre oamenii care uh, păcătesc pentru că iau avionul. Vorbim așadar despre miliarde care sunt investite. De ce? pentru că Europolul cere să uh, investim mai mulți bani în echipe de anchetare comună, pentru că ele chiar se ocupă de ce se întâmplă pe teren. Autorități locale care încearcă să uh, fugărească criminalii și să-i să prindă pe cei care fac parte din criminalitatea organizată și autoritățile locale nu pot să facă nimic deocamdată pentru că nu au bani pentru mai mult personal. Oare n-ar fi mai înțelept să stabilim uh, prioritățile într-o altă ordine și să nu investim tot timpul în creând noi sisteme, ci mai degrabă să folosim banii pentru a um, construi un sistem care să favorizeze anchetele. Așa să mai vorbesc despre un lucru. Noul comisar pentru securitate din comisie a vorbit despre faptul că uh, device-urile, instrumentele de criptare, poate că nu sunt uh, cele mai bune. Iarăși, suntem complet uh, pe din afară. Avem acum mai multe mijloace tehnologice când n-au existat vreodată. Niciodată nu s-au procesat atât de multe informații despre noi toți ca acum. Chiar e problematic Că nu aveți acces la toate informațiile? Sau ce contează este este să avem oameni antrenați care să poată să spargă sistemele, să depisteze rețelele, să le poată urmări. Eu mi-aș dori ca noi să ne concentrăm într-o cu totul altă parte. Mulțumesc, Peter Niedermüller. Thank you very much for your presentation, Mr. Mulțumesc, domnule Deckerhoff, pentru prezentarea dumneavoastră. Voi fi foarte concis. De multe ori ați menționat uh, importanța pazei de coastă și a uh, pazei de frontieră. Sunt de acord cu dumneavoastră. Din punctul de vedere al securității, acestea sunt aspecte esențiale. Însă vorbim foarte puțin despre prevenție. În prezentarea dumneavoastră cred că a fost o idee foarte importantă și anume investiții masive în prevenție. Dar vreau să vă întreb ce înseamnă acest lucru în practică. Unde putem investi? Mulțumesc! Mulțumim, dragi colegi, am închis lista. Pe listă domnul Gomez, domnul Geze, domnul Randec, doamna Chianghi, și așa închidem lista. Ana. Domnule Kerkov, bine ați venit. Vorbeați despre schimbarea modului de operare al acestor grupuri teroriste care acum folosesc arme chimice sau mașini capcană. Ce fac guvernele europene, de exemplu, pentru a preveni aceste, aceste lucruri, de exemplu utilizarea armelor chimice. Unele substanțe pot fi cumpărate din uh, orice magazin dar uh, explozibile, explozibile, ce facem uh, cu acestea? Săptămâna trecută și eu am fost în Malmo, unde ieri au fost câteva explozii. Poliția ne-a spus că este foarte îngrijorată din cauza răspândirii acestor materiale explozibile. cred că sunt câteva elemente care ar trebui luate în considerare, astfel încât să le putem folosi ca niște puncte de plecare în acțiunile noastre, să nu mai vorbim despre siguranța centralelor nucleare. Dumneavoastră spuneați uh, de implicațiile imigrației pentru siguranță. Da, într-adevăr, trebuie uh, consolidată siguranța frontierelor. Dar ce se întâmplă cu securitatea în interiorul frontierelor? Oare guvernele noastre chiar uh, se îngrijesc de această problemă, când de fapt nici măcar nu se îngrijesc de minorii neînsoțiți? Oare iau în serios acest uh, problemă a securității când uh, acestor refugiați, de exemplu, li se încalcă drepturile fundamentale în taberele de refugiați din Grecia, de exemplu, sau în alte locuri. Astfel, aceștia devin foarte vulnerabili la toate riscurile pe care le-ați menționat. Din Cale până în Grecia sunt foarte multe oportunități pentru aceste rețele să recruteze noi persoane. Registrul cu numele pasagerilor, acesta a fost uh, văzut ca un fel de soluție pentru toate problemele. Însă, așa cum a spus și colega Entveld, acesta nu a fost încă pus în aplicare. Dar uh, PNR-ul are foarte multe defecte. De exemplu, prințul uh, din Arabia Saudită a fost oprit în Beirut deoarece uh, că, cărau foarte multe uh, droguri folosite de Daesh. Era vorba de o încărcătură mare de captagon. Sper că în aceste investiții veți monitoriza și ce fac sau nu fac statele membre. să deci, ar trebui să facem, să formăm oameni aici și să implicăm și comunitatea musulmană în această luptă împotriva radicalizării și a violenței extreme. Mulțumesc, domnul Gezec. Mulțumesc, domnule președinte. Ați subliniat rolul central al internetului în uh, contracararea acestei uh, propagande radicaliste și în uh, schimbul de informații. Aș vrea să ne spuneți cum uh, merge cooperarea cu furnizorii de servicii de internet când vine vorba de eliminarea conținutului cu caracter terorist. Mulțumesc, domnule Radec. Domnul Radev. Mulțumesc. Domnule De Kerkov, în ultimele câteva luni am fost martor la numeroase atacuri teroriste în care au murit numeroși cetățeni europeni nevinovați. Forțele de ordine luptă împotriva acestor atacuri în continuare. Anumite astfel de atacuri sunt pregătite de tine de 15 ani, care sunt um, unii dintre migranți, de exemplu, și astfel s-a, um, există suspiciunea că printre migranți s-ar putea ascunde astfel de teroriști. În Bulgaria se fac controle foarte severe la frontiera externă. Puteți să ne spuneți cum ne putem asigura că teroriștii nu se vor ascunde printre migranți? sunteți de acord cu mine că autoritățile trebuie să monitorizeze fluxurile de migranți astfel încât să evite o astfel de situație? Aici aș vrea să mă refer la rezoluția Națiunilor Unite cu privire la monitorizarea persoanelor pentru a preveni atacurile teroriste. În ce măsură sunt aeroporturile europene pregătite pentru prevenirea unor astfel de atacuri? Care sunt măsurile care ar putea fi puse în aplicare pentru prevenirea unor astfel de atacuri în aeroporturi, de exemplu? Avem nevoie de noi inițiative legislative în Uniunea Europeană în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnului Kerkov. V-am ascultat cu atenție prezentarea. Într-adevăr, uh, au avut uh, loc uh, atacuri grave în numeroase orașe mari, dar um, recent primarii unor orașe mici din Belgia și-au exprimat de curând îngrijorarea că în cazul unor astfel de atacuri nu ar putea exista o reacție potrivită și că ar trece ore până când unitățile speciale s-ar putea deplasa la fața locului. Știu că statele membre sunt responsabile cu um, măsurile de securitate. Însă, ați putea să ne spuneți câteva lucruri despre o astfel de situație? Ați spus că se schimbă modurile de operare. V-ați uh, gândit însă și la alte tactici, la alte ținte de care ar trebui uh, să ne teme, să ne temem. Ce le-ați recomanda primarilor din uh, um, orașele mai mici, de exemplu? Doamna Cecil Chianghe. Mulțumesc. Eu am două întrebări. Prima are legătură cu minorii neînsoțiți. Există o strategie în uh, acest sens pentru a-i proteja pe minorii neînsoțiți care sunt victime ale rețelei de criminalitate organizată? Mulți uh, dintre aceștia dispar când ajung pe teritoriu. Deci e vorba de um, tineri vulnerabili cărora li se fac tot felul de oferte din partea celor, celor care doresc să îi folosească și eventual să îi vândă ca pe o marfă. Există vreo legătură între um, munca dumneavoastră și ceea ce se face în, în ceea ce privește combaterea traficului de uh, ființe umane? Uh, și încă o întrebare. Există voință politică pentru a aborda această temă? Știm că de multe ori persoanele sunt pur și simplu lăsate uh, de izbeliște și lucrul acesta poate să ducă la o creștere a violenței. V-ați uh, gândit la acest subiect? L-ați luat în calcul? Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, ultima pe listă, doamna Wilmerg. Mulțumesc, uh, domnule Kerkov. Nu am uh, fost aici de la începutul uh, discursului, am întârziat din cauza că mi-a întârziat zborul, însă aș vrea să vă, um, să vă mulțumesc de la bun început pentru munca dumneavoastră. Este foarte important să avem un control. Cred că EUPNR este un demers important uh, este util uh, să știm uh, cine intră pe teritoriul Uniunii Europene. Împreună cu Ana Gomez am uh, analizat puțin aspectele legate de controlul la frontieră. De exemplu, situația este gravă acum la Malmo. 35 de mașini au fost recent incendiate. De asemenea, s-au folosit, se folosesc în mod curent și grenade Acum un an am citit uh, un raport, de fapt un interviu uh, în Euroactiv, în care dumneavoastră spuneați că nu este foarte probabil să existe o legătură între imigrație și terorism. Sunteți în continuare de aceeași părere? Considerați că nu există o astfel de legătură între terorism și imigrație? observăm că vin foarte mulți uh, imigranți uh, pe diverse canale și apoi um, crește numărul de atacuri teroriste, lucru care este îngrijorător. avem o listă de suspecți care devine din ce în ce mai lungă. Pentru ca lucrurile să fie clare, a trebui să luăm măsuri mai puternice împotriva terorismului. Dragi colegi, Cred că numărul mare de întrebări uh, reflectă interesul uh, pentru acest subiect. Ne interesează mm, în special coordonarea dintre statele membre. Punerea în aplicare acestor măsuri uh, este una care necesită foarte multă rapiditate. Nu prea avem foarte mult timp la dispoziție, probabil că nu veți putea da răspunsuri detaliate. Uh, Însă, vă rog uh, să nu vă grăbiți, pentru că aceste întrebări sunt uh, importante. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. În primul rând, uh, domnul uh, Kirchhoff și eu vreau să-mi exprim aprecierea pentru munca dumneavoastră din cadrul acestei comisii. Voi încerca să răspund întrebărilor dumneavoastră cât uh, mai bine posibil. Vă mulțumesc și pentru efortul depus pentru PNR. Nu eu sunt cel care uh, depune tot efortul, ci uh, șefii de stat și de guvern. A fost uh, o poziție dificilă, a fost o, dificil să luăm uh, o poziție însă. Singurul mod în care putem să avem o influență este prin uh, consolidarea încrederii statelor membre în noi și prin um, consolidarea instituțiilor europene. Nu eu pot să evaluez rezultatele pe care le-am uh, avut, însă vreau să mulțumesc statelor membre pentru sprijinul de plin pe care ne l-au acordat în ultimii 9 ani. În acest uh, moment din istoria Uniunii Europene, Cred că șefii de stat și de guvern uh, au încercat să găsească o modalitate de a consolida pas cu pas această încredere. Uh, și cred că sunteți de acord că nu este ușor să aduci împreună diverse uh, comunități. Am um, colaborat cu diplomați, cu miști finanțe, cu comunitatea inter, cu uh, comunitatea um, procurorilor și așa mai departe. Și aceasta este o provocare în sine și lucrăm într-un domeniu care este destul de nou pentru Europa. M-am referit de multe ori la FBI. A fost nevoie de 30 de ani ca Edgar Hoover să impună FBI-ul ca poliție federală. Noi nu suntem un stat federal, noi încercăm să avem instrumente comune, însă deocamdată nu avem decât uh, poliția națională, care a, fost, a avut suficient uh, de multă încredere în această agenție pentru a investi în ea. Dacă m-ați fi întrebat mai de mult, acum 5 ani, uh, unde ne vom găsi acum. Nu știu dacă și-ai avut la fel de multă încredere, însă dumneavoastră ați avut și ați investit. Oricum, rămâne un domeniu foarte sensibil și eu am încredere că în următoarele luni, datorită competențelor comisiei și ale lui Julian King în special, cred că se va recunoaște importanța acestui lucru și al rolului jucat de Uniunea Europeană în securitate. 82% dintre cetățeni sunt de acord cu, uh, cu faptul că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol mai mare Credibilitatea proiectului european are la bază, de fapt, aceste rezultate din partea noastră. Doamna Intveld, așa este, e dificil să ajungem la un echilibru. Nu am uh, timp acum să vă contrazic și să vă spun că nu sunt, că nu sunt uh, antidemocratic și că respect, de fapt, drepturile fundamentale. Cred că ați exagerat un pic. Un an de zile am uh, contribuit și eu la redactarea Cartei Drepturilor Fundamentale. Desigur, sprijin promovarea drepturilor fundamentale și a statului drept drept. Cred că sunt un ingredient cheie al procesului democratic. Sunt în favoarea educației, a integrării. Da, și cred că dacă nu facem mai multe în acest sens, riscăm să lăsăm islamofobia să se extindă și mai mult în Europa. Salut decizia Comisiei de a crea un comitet permanent pentru securitate. Însă, în cazul acestui comitet va trebui să creăm o interacțiune între mai multe direcții generale, Digi Home, de exemplu, Digi Justiție um, um, și diferiți comisari, de exemplu, comisarul Navracici, um, responsabil pentru educație și așa mai departe. Cred că e clar că vom colabora foarte bine, așa cum i-am spus și lui Julian King. Speranța mea este ca uh, postul meu să nu mai fie necesar. Astfel, acest lucru va însemna că s-au atins uh, rezultatele. În ceea ce privește punerea în, în aplicare, veți primi un răspuns scris, detaliat, uh, cu privire la Ordinul European de Anchetă. Nu știu exact care este situația în statele membre, nici nu am informații actualizate cu privire la PNR, dar știu că acesta este sprijinit de comisie, însă nu știu exact care este situația și cum au evoluat lucrurile până acum, însă vă voi transmite un răspuns în scris. Vreau să mă asigur că statele membre împărtășesc mai multe informații. Până acum rolul meu a fost acel acela de a-i convinge să identifice obstacole de natură juridică sau tehnică și de natură psihologică. De ce nu se introduc mai multe date în SIS, în VIS și de ce nu se dau mai multe date pe, uh, către Interpol? Uh, a existat o evaluare de impact, însă cred că va trebui să ne asigurăm de punerea în aplicare prin instrumente juridice. Deocamdată însă cred că am făcut progrese semnificative. În ceea ce privește dispozitivele de criptare, criptarea este o chestiune importantă. Din păcate, nu am un răspuns, dar vă împărtășesc îngrijorarea. Eu sunt de acord cu mai, mai, multă, mai multă criptare. Cu toții suntem îngrijorați de datele cu caracter personal, de protejarea uh, activiștilor în regimurile dictatoriale, de exemplu. Comisiei i s-a cerut să reflecteze la uh, toate aceste chestiuni. În ceea ce privește prevenția, cred că trebuie să ajutăm statele membre să pună în aplicare un program de reabilitare. De exemplu, în Franța există un program de reabilitare a radicalilor, a celor care s-au radicalizat ar trebui să existe un astfel de program în uh, fiecare regiune. Știu că există unul în Franța, dar nu știu în câte state membre există astfel de programe. Radicalizarea, de exemplu, în um, închisori. Închisorile sunt un incubator major unde se produce această radicalizare. Eu uh, sunt de acord cu creativitatea. Cred că deja v-am spus că ar trebui ca într-un fel de program virtual Erasmus, un milion de europeni să fie puși în legătură cu un milion de arabi. Um, formarea, cursul de formare pentru imam, de exemplu, și implicarea comunității musulmane. Sunteți, sunt de acord cu dumneavoastră. Uh, Uh, introducerea studiilor islamice în universități uh, și așa mai departe. Sunt de acord, însă desigur există costuri pentru acestea, costuri care trebuie discutate. Legat de internet. Unitatea Europol uh, pentru internet a avut o performanță de 92%. Noi uh, vrem însă să uh, pasăm responsabilitatea companiilor și vedem companiile cum reușesc să facă acest lucru. Google lucrează acum la un um, mecanism automat de eliminare astfel de mesaje cu caracter uh, terorist. Vom încerca să vedem uh, cum putem trece de la identificarea și eliminarea manuală a acestor conținuturi ilegale la um, eliminarea lor automată. În ceea ce privește migrația, nu am uh, o sugestie concret, însă trebuie să acceptăm faptul că fluxurile migratorii și intrarea migranților pe teritoriul uh, Uniunii Europene a fost folosită de uh, reprezentanții uh, Daesh. Am văzut acest lucru în cazul atacurilor de la Paris. Observăm acest lucru în Germania, acești uh, atacatori și suspecții au folosit aceleași puncte de intrare prin care au pătruns și migranții pe teritoriul Uniunii Europene. Ce putem face pentru orașele mici? Știți că sprijinim un program care se numește Atlas pentru unitățile de intervenție. Acesta face legătura între diversele unități de intervenție pentru o colaborare eficientă. Încurajez Comisia să ofere finanțare. Am adoptat deja cadrul legislativ. Aceștia fac exerciții împreună și uh, de simulare împreună și colaborează pentru a vedea cum pot um, orașele mici să pună în aplicare măsuri de prevenție, fac schimb de bune practici pentru a învăța unii de la alții. Se întâmplă foarte multe la nivelul acestor orașe mici pentru a defini cea mai bună metodă de reacție. În ceea ce privește planul de acțiune CBRN al Comisiei, uh, acesta va fi actualizat în curând Uh, în care se răspunde la anumite posibile preocupări ale serviciilor de inteligențe, de informații în ceea ce privește evenimentele din uh, Siria și Irak. Aceste informații ar trebui cu siguranță să fie luate în, uh, în calcul în ceea ce privește criteriile comune pentru alimentarea bazelor de date. Poate vă amintiți că în timpul președinției uh, olandeze Consiliul a adoptat o foaie de parcurs pe acest uh, subiect, iar statele membre încearcă să ajungă la un acord în privința criteriilor comune pentru alimentarea uh, SIS și Europol. Vă pun la dispoziție cu plăcere aceste criterii. Sper că am răspuns la toate întrebările. Da, într-adevăr, v-au fost puse multe întrebări, spune domnul președinte. Ținam să subliniez că ați uh, spus că veți uh, da un răspuns în scris în ceea ce privește punerea în aplicare a PNR. Vă mulțumesc. Dragi colegi, din păcate intrăm în criză de timp. Uh, mai urmează și subiectul privind EASO. Dacă aveți întrebări în privința Biroului European de Sprijin pentru Azil, EASO și PNR, vă rog să o faceți. Da, eu am pus o întrebare în privința mega bazelor de date la care nu mi s-a răspuns. Este incredibil că directiva PNR, care ar, trebui să fi, ar fi trebuit să fie o directivă cheie, nu se știe nimic în privința statului, uh, statutului punerii sale în aplicare. Este incredibil așa ceva. Sofie, eu cred că în această privință cel mai bine ar fi să obținem un uh, răspuns în scris în ceea ce privește uh, Ordinul de Anchetă European de asemenea. Dacă există și alte întrebări cărora nu li s-a răspuns astăzi, vă rog, dragi colegi, să-mi spuneți acest lucru și îl voi ruga pe domnul de Kerhoff să ne răspundă în scris. Uh, este Uh, cu atât mai important uh, după să ne puneți la curent și ce se întâmplă după fiecare uh, întrunire jai. Oricum, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în rândul nostru, vă mulțumim pentru timpul acordat și probabil vă vom, vă vom mai invita la una din întâlnirile comisiei noastre. Mulțumesc și colegilor care au adresat întrebări. Și, dragi colegi, trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi. Um, proiect de aviz în privința EASO. Poate nu erați aici mai devreme când am spus că uh, avem o prezentare a proiectului de aviz Uh, dar și aniversarea celor cinci ani de existență a Biroului European de Sprijin pentru Azil. Um, de asemenea, în această sală are loc o expoziție EASO. Puteți vedea fotografiile. În ceea ce privește raportul, uh, uh, Uh, este vorba despre reformarea sistemului uh, comun de azil în Europa. Uh, Peter Niedermüller este raportor și îi voi da cuvântul pentru prezentare. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi înainte de toate să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru contribuția adusă, Comisiei pentru propunere și pentru asistență și Consiliului pentru Cooperare. Sunt uh, onorat să prezint acest raport chiar în uh, data aniversării Biroului European de Sprijin pentru az Azil. Criza refugiaților, uriașa criza, a făcut ca sistemul de azil din statele membre să um, se confrunte cu o presiune uriașă. Unele țări se confruntă cu provocări mai mari decât altele. Uniunea Europeană trebuie să aducă răspunsuri acestor provocări în aceste vremuri tulburi. Înainte de toate, Uniunea trebuie să asigure uh, uh, buna funcționare a acestui sistem de azil, uh, crearea de norme pentru azil, să asigure asistență tehnică statelor membre. Dacă statele membre își respectă obligațiile și sistemul actual în materie de azil, trebuie să existe și o monitorizare a punerii în aplicare a, a um, aplicării sistemului de azil de către statele membre. in să salut propunerea Comisiei care vizează să consolideze EASO. Acest efort va permite agenției să, se, să răspundă provocărilor actuale din domeniul azilului. Date fiind constrângerile legate de timp, permiteți-mi să scot în evidență doar patru elemente cheie din proiectul de aviz, proiectul de raport. În primul rând, uh, EASO să devină o agenție uh, de sine stătătoare uh, și care să fie independentă. Ăsta, um, de altfel, este unul dintre scopurile principale al raportului meu. O astfel de agenție ar, ar însemna că ar avea și, că EASO ar avea și o capacitate sporită uh, și care exista implicații bugetare, deci ar beneficia de o finanțare uh, și de personal sporite. De asemenea, În al doilea rând, raportul dorește să consolideze și relațiile de lucru uh, cu ONG-urile și organizațiile internaționale, cum ar fi UNHCR. Sunt convins că dacă ne bazăm pe experiența acestor instituții, uh, agenția, Uniunea Europeană și statele membre nu pot decât să aibă de câștigat. ONG-urile pot, avea, pot aduce o plus valoare uriașă la activitatea EASO. În al treilea rând, în proiectul de raport se subliniază drepturile fundamentale ale solicitanților de azil. Am pro, propun să se creeze un um, sistem prin care solicitanții de azil să uh, poată formula plângeri în ceea ce privește încălcarea drepturilor lor fundamentale. Cred că agenția are un rol important de jucat în monitorizarea și evaluarea uh, punerii în aplicare a sistemului uh, comun european pentru azil. Propun ca sistemul să aibă trei piloni. În primul rând să se facă o evaluare generală la fiecare cinci ani. Toate statele membre ar trebui să fie evaluate o dată la cinci ani în toate privințele uh, care vizează sistemul comun de azil. Această uh, evaluare ar putea avea și un aspect de prevenire rezultatele acestei evaluări vor, uh, ne vor ajuta să avem o imagine mai clară în privința funcționării sistemului de azil la nivel european. Cel de-al doilea pilon, uh, o evaluare a situației anuale. Agenția să pregătească o informare anuală în privința situației azilului în Uniunea Europeană și țările terțe. aceasta ar avea un impact asupra Uniunii și în privința punerii în aplicare a sistemului de azil comun. S-ar evalua atât tendințele cât și uh, previziunile. Uh, alerta timpurie va putea fi așadar uh, asigurată. Evaluările anuale vor lua în calcul um, elementele esențiale care reies din analize. Um, chestiunile tematice care vor trebui um, urmărite într-unul sau mai multe state membre. În fine, probleme legate de securitate. Agenția va putea să lanseze uh, acțiuni de monitorizare care nu vor putea fi lansate decât în cazuri specifice, dacă unul sau mai multe state membre uh, au uh, preocupări, preocupări grave în ceea ce privește um, problemele legate de uh, sistemul de azil. Evident, propunerile sunt mai numeroase în raport, însă deocamdată mă voi uh, limita doar la atât. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc pentru sugestiile constructive pe care mi le veți face. Mulțumesc, Peter, pentru această prezentare scurtă și la obiect. Da, voi deschide acum dezbaterea. Domnul Coelho are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să încep prin a, prin a felicita EASO și a iura la mulți ani. Uh, consider că EASO și-a îndeplinit rolul, dar chiar mai mult de atât, au dovedit că uh, această agenție este într-adevăr necesară. Activitatea sa este esențială. Se discută despre un plus de competențe, de mijloace, de roluri pentru a asigura uh, funcționarea sistemului de azil european. E vor... Uh, Într-adevăr, uh, EASO trebuie să se transforme într-o agenție de sine stătătoare. Eu nu cred că uh, calendarul ar trebui să fie să țină de celelalte constrângeri. Țin să îi mulțumesc domnului raportor, raportor pentru acest proiect și pentru prezentarea de astăzi. Întrunirile noastre au fost uh, foarte bune și aștept cu nerăbdare să continuăm această activitate. Înainte de toate, trebuie ca această agenție să poată monitoriza uh, sistemul de azil actual, dar și în același timp să respecte competențele naționale. Este vorba despre un element foarte important și uh, sensibil. Uh, acest sistem nu poate înlocui sistemele naționale, dar trebuie să ne asigurăm că toate sistemele naționale respectă drepturi, uh, regulile europene și că se ridică la înălțimea provocărilor uh, prezentului și viitorului. Aceste competențe trebuie să fie fezabile și să se bazeze pe încrederea reciprocă. Apoi este vorba și de sarcina de pe urmerii administrațiilor naționale. Comisia trebuie totuși să aibă rol de lider, lider, trebuie să se asigure o evoluție precisă și să propună uh, um, măsuri atunci când uh, acestea se impun. În fine, evaluarea competențelor din partea par Parlamentului ar trebui să fie asigurată. Este foarte important să asigurăm cât mai multă convergență cu putință în ceea ce privește deciziile în materie de azil. Ori acest lucru se poate asigura și prin intermediul unor sisteme de, informare, de informații bune Uh, aștept uh, cu nerăbdare să continuăm colaborarea cu domnul raportor și ceilalți raportori din umbră și sunt convins că vom reuși să ajungem la soluții bune. Mulțumesc, Carlos. Cecilia Wikström, care îi mulțumesc pentru prezentarea de la adunarea generală de săptămâna trecută. It's good. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că instituțiile europene în sfârșit au putut să ajungă la prezidiu și m-am bucurat că am putut să ne reprezint. Și s-au întâmplat multe lucruri care merită să fie menționate, oricum dacă unii dintre dumneavoastră au întrebări concrete, am să revin asupra lor. Dragă Peter, îți mulțumesc frumos pentru munca ta. Vreau de asemenea să profit de ocazie ca să Felicit călduros că EASO pentru aniversarea 5 ani de existență și vă urez toate cele bune pentru viitor, așa cum a spus deja Carlos Coelho. Biroul European de Sprijin pentru Azil este uh, veriga esențială pentru adevăra, a avea o adevărată politică europeană de azil. Și vreau să mulțumesc raportorului. Cred că dumnealui chiar a um, găsit tonul cel mai potrivit când a scris acest raport. Împărtășim convingerea că Biroul European de Sfârșit pentru Azil chiar are nevoie de o adevărată agenție de azil uh, și să aibă puteri și competențe dărgite. De asemenea, sunt de acord cu Peter care spune că trebuie să cooperăm mai mult cu ONG-urile și cu Um, biroul ONU pentru refugiați, însă trebuie să fim foarte atenți, nu care cumva agenția să nu-și piardă independența. Aceasta trebuie să rămână independentă cu adevărat. Mi se pare că este un element cheie. Alte elemente cheie, precum monitorizarea uh, sistemelor din statele membre, trebuie să fie salvgardate și consolidate. Există multe sarcini pe care agenția va trebui să le îndeplinească, uh, inclusiv uh, noul sistem de relocare, însă cred că trebuie să ne uităm foarte de aproape la toate aceste aspecte, precum și la alte propuneri care se află pe masă, ca de exemplu uh, directiva privind procedura, privind calificările, privind condițiile de primire, și sunt foarte multe legături între toate aceste instrumente, deci cred că nu avem cum să ne ocupăm de ele individual, ele sunt interdependente. Trebuie să ne asigurăm că Parlamentul se va ocupa de toate aceste dosare, de adevăratul, uh, de adevărată reforma sistemului european de azil și știm că din acest pachet face parte și propunerea privind uh, EASO. Sistemul va fi fixat doar atunci când toate rotițele au fost uh, reglate. Noi toți trebuie să analizăm cu atenție absolut toate detaliile și să discutăm în profunzime și să fim conștienți de toate uh, legăturile. Deci pentru a putea avea o discuție cât mai în profunzime cu colegi din toate taberele, aș vrea să profit de această ocazie ca să vă rog să prelungiți puțin termenul limită pentru depunerea amendamentelor până undeva în mijlocul lunii noiembrie. Deci e doar numai de câteva săptămâni, pentru că avem nevoie de mai mult timp să discutăm și să ne coordonăm între diferiții raportori în ce privește reforma. Sunt foarte multe propuneri pe care trebuie să le studiem. Care este aspectul cel mai important? Odată ce am uh, triat toate amendamentele la cele patru, deja foarte bune rapoarte, pentru că nu avem alte proiecte de raport pentru sprijinul european de azil. Nu cred că s-ar pune probleme dacă am prelungit termenul limită de depunere amendamentelor. Deci, haideți împreună să profităm de ocazie ca să lucrăm uh, în profunzime. Ca să avem, ne trebuie timp de asemenea ca să putem să ne gândim mai mult în grupurile noastre politice pe marginea acestor propuneri. Acestea fiind zise, îți mulțumesc, Pinter, pentru munca ta deosebită și felicitări um, Biroului European de Sprijin pentru Azil. Da, termenul limit era pe 2 octombrie, deci gândiți-vă dacă nu putem să prelungim acest termen. Doamna, domnul Haraha este um, raportor din umbră pentru ECR. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Niedermüller, pentru acest proiect de raport. Grupul nostru sprijină în principiu scopurile propunerii și anume să ofere asistență tehnică și operațională statelor membre, inclusiv cooperare la nivelul practic, schimb de informații, schimb de personal, și monitorizarea punerea în aplicare a, a sistemului european de sprijin pentru azil, pentru primire. Noi sprijinim orice ce reprezintă o plus valoare uh, pentru statele membre în gestionarea crizei migranților. Vreau să fac și câteva observații critice. În multe dintre amendamente, raportorul sprijină, <clears throat> subliniază rolul pe care trebuie să joace ONG-urile. Nu putem să fim de acord cu această abordare cât timp neutralitatea ONG-urilor este deseori pusă sub semnul întrebării și nu poate să fie garantată în niciun caz. Pentru grupul nostru este de asemenea important ca competența pentru a lua deciziile în ce privește acordarea azilului să rămână de sorgintea statelor membre, așa cum se spune și în propunerea Comisiei. Ca atare, nu sprijinim niciun fel de trimitere la niște cereri depuse în comun pentru mai multe state membre. Ar fi de dorit ca toate statele membre să aplice aceleași standarde și aceleași criterii Uh, ca să evităm uh, căutarea jurisdicției cele mai favorabile, dar deocamdată nu se pune problema. Interesele statelor membre trebuie avute în considerare uh, atunci când se gestionează cele de, <clears throat> cele de azil, mai ales acum când acest sistem este folosit nu doar de oamenii care chiar se află la nanghie, ci și de cei care vor să ne facă rău cum spuneam, deciziile trebuie luate la nivel național, respectind, bineînțeles, toate convențiile internaționale și legislația în vigoare. Vă mulțumesc frumos încă o dată și aștept cu nerăbdare <clears throat> să colaborez cu domnul raportor. Mulțumesc. Uh, nu vreau să mai dau nume pe listă, dar vreau totuși să-i dau ocazia Anei Gomes să ia cuvântul și Ceciliei. Dar vă rog frumos să nu te pășiți un minut. Vreau doar să spun <clears throat> că și eu îi mulțumesc Peter. Domnule Teric, Vreau să-mi pare, îmi cer scuze, îmi cer scuze. <clears throat> Vreau să sprijin ce a spus Peter Niedermüller <clears throat> și sunt de asemenea de acord cu ce au spus Carlos și Cecilia. Și ce vreau să spun este că să fim atenți ce facem cu acest pachet. Pentru că știu că unii vor să slăbească EASO și să dea mai multă putere altor agenții, mai ales cei care, uh, cele care se ocupă de securitate. Și pentru mine așa ceva nu se poate. <clears throat> Mulțumesc, Ana, pentru uh, Partidul um, Verzilor, domnul Teri Cabras. Mulțumesc, domnule președinte. Eu salut raportul lui Peter Niedermüller, <clears throat> care cere să se întărească rolul EASO, mai ales în ceea ce privește uh, sistemul tehnic și operațional, mai ales acum când provocările sunt mult mai mari pentru anumite state membre. Cu această nouă propunere trebuie să fim siguri că ne îndepărtăm de, la, uh, de politicele pe termen scurt, care mm, sunt desfășurate uh, Uh, numai în regim de urgență și să avem un sistem uh, eficient, eficace și uh, echitabil. Știm că statele membre iau propriile lor măsuri, dar acestea nu au cum să fie suficiente pentru a preveni sau pentru a uh, frâna criza. De aceea, noi trebuie să permitem EASO să ajute la rândul său statele membre și să poată să aibă un întreg set de instrumente, astfel încât uh, să dea uh, o mână de ajutor pe plan tehnic și operațional statelor membre. În concluzie, mă bucur să văd cum Peter Miller s-a ocupat de chestiuni foarte importante și să țină cont și de grijile grupului nostru politic. Mă refer mai ales uh, despre mecanismul de reclamații, despre întărirea puterilor forumului consultativ și despre crearea ofițerului pentru drepturi fundamentale. Salutăm aceste propuneri. De fapt, trebuie să ne pese și de faptul că EASO trebuie să dea seamă cuiva. Dacă îi dăm mai multe puteri și mai multe competențe, trebuie să ne asigurăm și de controlul său democratic. Trebuie să existe o proporționalitate. Îi mulțumesc lui Peter. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you, Mr. Terry Cabras. And just to close... Mulțumesc, domnule Terry Cabras. Cecil, ai cuvântul. Mulțumesc. Vreau și eu să-i mulțumesc lui Peter și să amintesc faptul că în timpul verii am făcut o misiune în Malta. Această misiune foarte importantă Uh, va fi prezentată în următoarele zile și vă vom face nu doar un rezumat, dar și o serie de propuneri. Îi mulțumesc lui Peter, uh, a făcut și el parte din misiune și cu alți colegi am putut să constatăm uh, cât de importantă era munca EASO. Am vrut să-mi adaug și eu vocea celor care cer o abordare cuprinzătoare a sistemului de azil. Trebuie să avem o politică de azil în care EASO să aibă o adevărată forță pentru a face față uh, problemelor pe care le pun solicitanții de azil. Mulțumesc! Thank you very much, Cecil. Mulțumim, Cecil! Peter, mai vrei să spui câteva cuvinte în încheiere? Foarte, foarte pe scurt, domnule președinte. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, sper că vom reuși să facem tot ce putem Așteptăm amendamentele. Iar în ce privește prelungirea termenului, trebuie să discutăm cu secretariatul. Poate putem să găsim o soluție comună care să mulțumesc pe toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc, Peter, dar știu că când suntem pe mâinile tale, suntem în mâini bune. Cum ai spus, Peter, au trecut 5 ani de zile de când a fost creat Biroul European de Sprijin pentru Azil și cu toții știm uh, ce mult se implică uh, cei care lucrează pentru acest birou. Mă gândesc la Jean Lambert și la alți colegi care s-au implicat mult în buna funcționare a acestui birou și vreau să știu dacă președintele sau directorul executiv de la EOASO vă să spună câteva cuvinte în încheierea dezbaterii noastre. Unul dintre dumneavoastră, domnul director. Da, dacă îmi permiteți. Vă mulțumesc. Mai întâi vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte, mulțumesc și domnului raportor Peter Niedermuller și tuturor deputaților. Văd multe fețe, fețe prietenoase în jurul meu astăzi. Este un loc pe care îl considerăm ca un fel de a doua casă. Da, e bine să sărbătorim cei cinci ani de zile de când a fost uh, creat acest birou. Din septembrie, când a fost creat conceptul de hotspot, de puncte de primire, uh, nu aveam niciun fel de experiență. Și de atunci și până când la începutul lunii martie s-a semnat acordul între UE și Turcia și când a avut loc o, adev- adev- o adevărată explozie a numărului de imigranți și a, op- de o, a operațiunilor pe teren, a, ne-am gândit că ar ține de domeniul miracolului dacă am avea suficient uh, capacitate, suficient oameni ca să facem față acestei uh, uh, noi uh, uh, crize. Și vreau să vă mulțumesc pentru tot uh, sprijinul pe care l-ați acordat uh, în comisia dumneavoastră, în trecut și astăzi. De asemenea, vrem să mulțumim foarte mult lui Peter Niedermüller pentru eforturile sale de a scrie un raport bazându-se și pe noua propunere pentru o nouă agenție. Ne trebuie mai mult personal, ne trebuie mai multe mijloace, ne trebuie mai multe resurse, trebuie să creștem. Dacă Uniunea Europeană chiar dorește să aibă un răspuns care să corespundă uh, amplorii acestei crize, pentru că nu este o criză punctuală, este o criză care va dura și trebuie să avem capacitatea de a face față problemelor legate de viză, de imigranți, de um, azil. În acest context, vreau să-i mulțumesc raportorului pentru amendamentele obiective pe care le-a depus. Împărtășim același punct de vedere. Pentru noi este indispensabil să reușim împreună și să ne îndreptăm în direcția cea bună. Apreciez eforturile depuse pentru a Uh, ne sprijini. Întotdeauna la Comisia Libe s-a găsit nivelul corect de sprijin pentru EASO și nevoile sale de personal, de resurse și sunt convins că și pe viitor se va întâmpla așa, vor fi revizuite propunerile și veți face în așa fel încât rolul Agenției Europene să fie și mai puternic înainte de a se ajunge în etapa în care trebuie adoptat un nou mandat. Vreau de asemenea să mulțumesc raportorului de la Comisia Libe pentru tot ajutorul, faptul că a organizat misiuni, vizite, s-au găsit nenumărate feluri de a ne ajuta în munca noastră. Raportorul s-a concentrat pe drepturile fundamentale. Aș vrea să mă concentrez pe incluziunea acestui mecanism de reclamații. Noi uh, considerăm că este o idee foarte bună. Rolul EASO este să permită statelor membre să a, pună în aplicare această abordare res, care respectă drepturile fundamentale. Deci drepturile fundamentale pentru noi sunt uh, pâinea de zi cu zi. Că facem acțiuni de training, de capacity building, de orice altceva, punctul de plecare sunt drepturile fundamentale. Dacă găsim o cale de a le include mai bine, de a garanta aplicarea lor, noi nu putem decât să fim de acord. La fel, aș vrea să vă amintesc ce s-a întâmplat în urmă cu șapte luni, când a făcut o propunere de menținere a dialogului cu societatea civilă. Și vreau să vă înștiințez că Acum avem un, un ofițer pentru societatea civilă, avem mai multe resurse, avem mai multă vizibilitate în programul nostru de lucru de anul acesta și de la anul. Deci acum implicarea societății civile este ceva concret, nu mai este doar o dorință. În, în Bruxelles am organizat chiar și ateliere la care am invitat pe reprezentanții societății civile. Încă un cuvânt despre colaborarea cu autoritățile naționale. Este o declarație, practic. Avem uh, la noi un ofițer de la um, înaltul comisariat ONU pentru refugiați. Avem uh, exerciții în comun uh, de evaluare cu UNHCR-ul. Președintele întrerupe vorbitorul. Da, mm, calendarul propus de Comisia Libe în ce privește adoptarea noului regulament nu ne convenea pentru că cu cât avem mai repede, cu atât mai bine. Este crucial pentru noi și pentru întreaga Europa. Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru ajutor. I think I'm looking at the rapporteur. I think we need to... Mă uit la raportor, cred că trebuie să dăm cuvântul și comisiei, poate nu? Dar uh, îmi pare rău că suntem presați de timp, comisia, îmi cer scuze că vă rog să fiți foarte succinți. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să mulțumesc și raportorului pentru proiectul de raport pentru toate progresele planificate, vă mulțumesc pentru ritmul în care se lucrează. Putem să ne exprimăm și mm, aprecierea pentru faptul că raportorul este în mare de acord cu elementele cheie din propunerea Comisiei, mecanismul de monitorizare, asistența operațională și tehnică. Dacă îmi dați voie, vreau să uh, menționez o serie de puncte pe care le vom aborda în timpul negocierilor. Uh, formarea uh, ar trebui să se ofere mai multe sesiuni de training și formare, să existe mai multă cooperare între ASO și ONG-uri. Dar vom vedea acest lucru mai de aproape odată ce vor fi adoptate amendamentele, apoi autoritățile judiciare și rolul lor cooperarea în domeniul juridic, um, am notat că raportorul propune să existe un uh, acord între Parlament și Consiliu. Pentru noi acest lucru deviază puțin de la abordarea comună și am preferat să mă inspirați din uh, negocierile asupra pasei europene de coastă. Avem ceva motive de îngrijorare deoarece proiectul de raport uh, nu dorește să se existe o limitare a mandatelor uh, directorului uh, numit. V-am invitat să revizuiți rolul directorului și al Consiliului de Administrație, iar în ce privește drepturile fundamentale și strategia, acestea fac parte deja de regulamentul privind partea de coastă europeană și o să ne gândim la aceleași aspecte ca să vedem cum putem să le includem și în regulamentul cu privire la um, Agenția pentru Azil. Mulțumesc domnului Niedermüller, raportorilor din umbră și reprezentantului Comisiei, precum și directorului EASO. Și vă mulțumim și pentru expoziție. Așa cum s-a spus, 11 octombrie era o dată limită cam prea apropiată, deci vom vedea dacă poate să fie extinsă. Vă rog frumos să vă adresați secretariatului. Doamna Wikström, nu ne trebuie alternativă, ne trebuie câteva săptămâni în plus. Și cred că vă veți gândi foarte, foarte atent, pentru că altfel noi nu putem să cooperăm. Da, spune președintele, suntem de acord dacă și raportorul este de acord. Punctul 5 acum, raportul privind uh, Big Data cu, to- cu toți parametrii. Este primul schimb de vedere privind acest raport. Un raport foarte interesant, cum spuneam, primul schimb de vedere și dau cuvântul doamnei Ana Gomes să explic. Thank you. Thank you, Claude. Um, well, uh...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 uh, un individ ar trebui, de exemplu, să restricționeze accesul la anumite informații atâta vreme cât acestea ar putea fi utile pentru societate. Desigur, trebuie să găsim uh, un punct de echilibru. Nu trebuie nici să restrângem foarte mult aceste volume mari de date, dar trebuie să ne asigurăm în același timp că drepturile fundamentale ale cetățenilor sunt respectate. Mulțumim, domnule Vos. Urmează domnul Olbricht. Mulțumesc foarte mult, vreau să vă mulțumesc pentru această inițiativă care se regăsește în rândul mai multor comisii care sunt interesate de subiectul Big Data. Deocamdată, um, cred că trebuie să ne întrebăm ce înseamnă Big Data. Este un cuvânt um, căruia toată lumea îi dă diverse conotații. Nu prea știm exact despre ce vorbim. Vorbim despre volume mari de date, însă um, cred că trebuie să-l clarificăm. Și uh, felul la felul în care evoluează a, mediul de afaceri și companiile, cred că se caută uh, tehnologii inteligente de procesare. Vorbim mai degrabă despre smart data, despre date inteligente, nu numai despre volume mari de date. Pentru că simplu fapt că avem mai multe date nu este un scop și un instrument în sine. Câteodată ar trebui să mm, nuanțăm lucrurile prin uh, simpla acumulare a datelor, uh, lucrurile nu se rezolvă, ba chiar această tendință este criticată ca nefiind neapărat utilă din punct de vedere științific. Deci aici nu este vorba numai despre compilarea uh, la infinit de date. Deci vă sugerez ca, în primul rând, să clarificăm puțin conceptele. Cred că dacă vorbim despre date cu caracter personal, acestea au fost acoperite de regulamentul cu privire la protecția datelor, așa că nu ar trebui să repetăm deja, să mai repetăm ce am spus. Cred că mesajul ar trebui să fie foarte clar. E vorba despre punerea în aplicare a acestor norme și standarde. Este vorba, de fapt, de a pune în aplicare prin mijloace tehnice ceea ce am uh, dezvoltat la nivel teoretic la nivel de reglementare. Este vorba de a asigura protecția intimității și a datelor caracter personal din start, din design, de exemplu, de a găsi uh, noi tehnici uh, de, uh, de a asigura um, protecția a acestor uh, date sensibile. E clar că uh, procesarea datelor cu caracter personal uh, trebuie să se facă numai prin consimțământ sau prin un uh, acord contractual. noile regulamente ar trebui însă să se concentreze pe procesarea datelor sub protecția anonimatului, astfel încât să se reducă cazurile de identificare a sursei datelor respective. Cred că acesta este un uh, punct important. De asemenea, ar trebui să ne concentrăm pe ceea ce a menționat și colega noastră, doamna Gomes, pe evitarea cazurilor de discriminare. Să evităm uh, o situație în care consumatorii, de exemplu, pur și simplu nu înțeleg ce se întâmplă în procesarea acestor date, chiar dacă și-au dat acordul ca aceste date să fie procesate. Ar trebui ca indivizii să înțeleagă logica acestor procedee. Uh, să înțeleagă ce fac, de fapt, diversele algoritme care um, oferă noi aplicații și noi produse. Așa că ar trebui să pornim de la standardele cu privire la protecția datelor de care dispunem deja, astfel încât să asigurăm un grad mai mare de transparență, uh, și o mai bună înțelegere a procedurilor de procesare a datelor, în special acum că vine vorba de internetul lucrurilor. Directiva cu privire la conținutul online și piața digitală unică și aceasta a acoperit uh, într-o oarecare măsură toate aceste întrebări. Și uh, ultimul aspect, dar nu neapărat cel din urmă, e important să prevenim, uh, de exemplu, și um, concluziile nepotrivite. De exemplu, să ne gândim ce poate face obiectul acestor volume mari de date și al analizei. Uh, eu um, vin de la o dezbatere cu privire la punerea în aplicare a legislației. Um, de exemplu, analiza uh, riscului pe care îl, uh, riscului vis-a-vis -vis de securitate pe care îl pun persoanele cu părul roșu. Sofie, nu mă refer, uh, cu părul roșcat. Sofie, nu mă refer la tine acum. Ci mă, ce vreau să spun este um, care sunt analizele care ar trebui să fie efectuate, care sunt relevante, ar trebui totuși să încadrăm aceste domenii de analiză, să le limităm. Eu uh, cam uh, atât uh, pot să adaug în acest moment, să sunt dispus să vă dau și contribuții mult mai precise în cele ce urmează. Mulțumim, a fost foarte util, doamna Stevens. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte concisă. Aș vrea să-i mulțumesc uh, dom- doamnei raportor pentru modul pentru prezentare, pentru cum a orientat discuția. Dezbaterile au, dezbaterea a avut loc într-un mod uh, foarte civilizat și într-un mod foarte echilibrat. A luat în calcul și uh, avantajele și dezavantajele. Eu, desigur, nu vreau să stau în calea inovării și nimeni nu vrea să facă acest lucru. Vrem să sprijinim inovarea. Într-adevăr, uh, expresia big data acoperă foarte multe aspecte. Pentru mine și grupul meu politic, protejarea datelor cu caracter personal și a intimității este foarte importantă. De aceea trebuie să găsim un echilibru între protejarea intimității și a vieții personale, dar și oportunitățile de afaceri, de exemplu. Și acest lucru mă aduce la întrebarea mea. Care sunt limitele acestei acestei uh, procesări de date? Cât de departe putem să mergem cu această procesare și care sunt datele pe care le procesăm de fapt? E vorba de date cu caracter personal sau astfel de date? Și aceasta este o întrebare importantă. Până la urmă, ce date sunt implicate în această procesare? Orice fel de date și cine le supraveghează? Cine se asigură de um, bunul, bună desfășurare acestui proces? Și de asemenea, rolul statului este important în această dezbatere, rolul statelor membre. Și apoi um, relația dintre Uniunea Europeană și giganții uh, din, acest, din domeniul IT, uh, Google și uh, alte, alte astfel de companii. Recent, Facebook uh, a aplicat câteva măsuri de cenzură care par să încalce libertatea de exprimare. Deci, uh, întrebarea este cum putem să garantăm libertatea de exprimare dacă anumite conținuturi digitale, de exemplu, sunt uh, eliminate. Și aceste aspecte ar trebui să fie avute în vedere în discuția cu privire la da, volumele mari de date. Uh, Cam uh, atât, uh, cam atât am avut de spus uh, și voi reveni cu detalii și în cele ce urmează. Mulțumim, domnilor. Mulțumesc. Aș vrea să subliniez ceea ce a spus deja Ian. În regulamentul cu privire la protecția datelor avem un punct foarte bun de plecare și în uh, discuțiile pe marginea acestui raport, cred că ar trebui să încercăm să găsim un, uh, o, o modalitate de a proteja aceste date uh, care să fie neutru din punct de vedere tehnologic computerul uh, nu mai uh, face pur și simplu calcule matematice, calculatorul nu mai face calcule matematice, ci face mult mai multe lucruri. Și um, când vorbim de big data, nu vorbim numai de volume mari de date, ci vorbim despre analiză, despre um, um, interpretarea acestor date. Și um, noi nu putem uh, să uh, prevedem uh, evoluțiile din acest domeniu. Nu suntem specialiști în domeniul IT, însă uh, putem să prevedem îngrijorările cetățenilor și nu ar trebui să vorbim așa de mult despre cum se analizează aceste date, ci despre consecințele analizei acestor date, care implică riscuri pentru cetățenii noștri și măsurile de control sunt prevăzute în regulamentul cu privire la protecția datelor. Uh, chestiunile specifice, internetul lucrurilor, analiza volumelor mari de date, ar trebui să fie uh, luate în calcul în discuțiile noastre de acum. Să vedem cum um, le privesc, uh, pe, cum privesc aceste lucruri pe companiile, cum uh, influențează mediul de afaceri, cum, um, de exemplu, forțele economice pot să beneficieze de acestea și cum pot cetățenii să folosească aceste date în relația cu autoritățile, de exemplu, sau în relația cu medicii. Cred că avem deja un punct bun de plecare și ar trebui să mergem în direcția potrivită, să nu ne pierdem în detalii tehnice, deoarece astfel de discuții ar trebui să fie purtate în alte uh, contexte, nu aici. One, one final thing before... Mulțumesc. Permiteți-mi să spun ceva înainte de a da din nou cuvântul la Nei Gomes. Cu toți am citit, cred, uh, lucruri despre acest subiect și avem propria părere, dar Ideea este dacă legislația în domeniul protecției datelor ar trebui să uh, constituie în continuare uh, structura. Sunt de acord că am avea multe de câștigat, dar în raportul dumneavoastră apare ideea schimbului de paradigmă în ceea ce privește uh, datele personale și internetul obiectelor. Mă întreb ce fel de schimb de paradigmă va fi acesta de fapt. pentru că preocupările legate de viața privată vor putea, s-ar putea să ia o amploare extraordinară. Cred că merită să vedem care ar fi implicațiile acestui schimb de paradigmă pe care îl va presupune și aproape că îl presupune deja internetul obiectelor. cred că oamenii vor consulta cu atenție acest raport tocmai din această privință. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Acest aviz din proprie inițiativă cu siguranță este, va fi unul foarte interesant și aștept cu nerăbdare prezentarea proiectului. Mulțumesc tuturor pentru contribuții, spune doamna Gomez. Am vorbit despre faptul că protecția datelor cu caracter personal trebuie să reprezinte centrul, miezul protecția dat practic este vorba despre consolidarea protecției datelor cu caracter personal și uh, adevărata punere în aplicare a acestei protecții de către companii. Pentru că acestea uh, fac schimb de baze de date uriașe, iau uh, decizii pe baza analizei, analizării acestor date decizii comerciale fără să aibă niciun fel de gând la uh, viața privată a oamenilor. Toți uh, operatorii și cei care lucrează cu volumele mari de date Uh, sunt de acord că acest regulament în privința protecției datelor uh, este unul salutar. Este foarte bine pentru că până la urmă uh, acest regulament aduce certitudine pentru toată lumea. Și până la urmă aceasta este provocarea cu care ne confruntăm. E vorba despre informații foarte importante pe care oamenii, la care oamenii nici nu se gândesc că mm, există în mediul online și că fac obiectul unor tranzacții. Unora li se uh, um, inter, li se refuză acordarea unui credit, spre exemplu, pur și simplu pentru că uh, banca are informații în privința unei boli în fază terminală um, pe care o are persoana respectivă. Într-adevăr, trebuie să vedem ce se, care vor fi rezultatele acestor analize algoritmul folosit nu este nici de cum unul neutru. Iar uh, uh, informaticienii din Silicon Valley au spus foarte clar de altfel acest lucru. Și apoi și securitatea reprezintă un uh, aspect foarte important. Gândiți-vă la infrastructurile critice. Uh, cât de mm, sensibile sunt uh, informațiile în privința rețelelor de alimentare cu curent electric. O să fac tot ce îmi stă în putință ca acest raport să fie unul bun și salut contribuțiile tuturor. Mulțumesc. Trecem la punctele 6 și 7 acum. Este vorba despre schimbul automat de date în privința ADN-ului în Danemarca. Vă reamintesc că Parlamentul a fost deja consultat în această privință, date fiind constrângerile de timp coordonatorii au uh, hotărât să trateze această chestiune prin uh, procedură simplificată. Rog uh, reprezentantul Consiliului European să prezinte foarte pe scurt, însă s-ar părea că nu va prezenta deloc, dat fiindcă lipsește din sală. Da, mă simt cam caragios că mi-am bătut gura de pomană atâta timp cât uh, nici măcar nu era un reprezentant aici. Știu că la 6 fără 20 ne așteaptă votul, deci trebuie să grăbesc pasul puțin. Am putea trecem la punctul 8? Știe cineva unde e președinția? Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi explica uh, hotărârea de punere în aplicare în ceea ce privește schimbul de date automat în privința ADN-ului și datelor dactiloscopice. Uh, statele membre implicate au uh, aplicat uh, dispozițiile din capitolul 6, hotărârea 2008 685 conform vizând mai ales informațiile privind datele dactiloscopice. Secretariatul General al Consiliului a înaintat la 19 august 2016 de, um, propunerea de proiectul de hotărâre în ceea ce privește Danemarca și, de asemenea, Consiliul invită Parlamentul să își prezinte opțiunile, revizuirea cooperării polițienești, cadrul de cooperare poliționească, mai ales în domeniul uh, combaterii terorismului, și ne-am bucurat dacă ne-ați putea trimite avizul cât mai repede cu putință pentru a putea intra în ultima fază a punerii în aplicare a hotărârii decizi- Consiliului. Vă mulțumesc. Okay, thank you very much. And as I said earlier, the... Mulțumesc foarte mult. Precum am spus mai devreme, coordonatorii au hotărât ca această chestiune să treacă prin procedura simplificată în baza regulii 50. Vă mulțumesc. Trecem acum la punctele 8 și 9. Punctul 8, uh, acordul în privința cooperării operaționale și strategice între Ucraina și Europol. Și punctul 9, acord în privința cooperării operaționale și strategice între Georgia și Europol. Dragi colegi, aceste puncte sunt, reprezintă două noi acorduri propuse de cooperare între Europol și Ucraina și Georgia. Este vorba despre acorduri de cooperare operativă care presupun de asemenea schimbul de date cu caracter personal, deci este nevoie și de părerea noastră a Comisiei Libe. Vă reamintesc că astfel de acorduri Europol Uh, țin totuși de uh, pilonul al treilea, în care Parlamentul nu poate își da, de, își da decât avizul, iar Consiliul ne-a pus la dispoziție un timp mult prea scurt pentru a face acest lucru. Deci trebuie să intrăm în procedură accelerată. Situația se va schimba în mai anul viitor, odată cu noul regulament Europol. Voi da acum cuvântul președinției Consiliului și reprezentantului din partea Europol pentru a ne prezenta cele două acorduri de cooperare uh, și nevoile operaționale. Apoi voi da cuvântul pentru întrebări și comentarii. Întâi domnul Baran va avea cuvântul din partea președinției Consiliului și apoi domnul Neumann de la Europol. Domnule Baran, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnelor și domnule președinte, domnilor și domnilor pentru ocazia de a vă prezenta acordul în privința cooperării strategice și operaționale între Europol și Ucraina și Europol și Georgia. Nu este primul acord de această natură. Deci cunoașteți procedura deja. Europol a cerut Consiliului să aprobe uh, lansarea uh, cooperării strategice cu țările terțe, după ce am primit avizul din partea Parlamentului, după ce vom fi primit avizul din partea Parlamentului, Consiliul aprobă hotărârea de punere în aplicare și semnează acordul de protocol. Ucraina este un partener prioritar al, în cadrul uh, politicii de vecinătate și în privința parteneriatului răsăritean. <clears throat> Cadrul legislativ actual pentru relațiile dintre UE și Ucraina se bazează pe acordul de asociere care a înlocuit parteneriatul și cooper acordul de parteneriat din 2014. Acordul de asociere constituie un nou stadiu în dezvoltarea relațiilor contractuale dintre UE și Ucraina, având ca scop asocierea politică și integrarea economică. Acesta constituie baza pentru un angajament comun pentru relații de durată care să se bazeze pe valori comune și pe respectarea democrației, statului de drept, bunei guvernanțe, drepturilor omului și libertăților fundamentale. Securitatea internă um, reprezintă un aspect important. Europol și Ucraina cooperează la ora actuală pe baza acordului strategic semnat în timpul uh, summitului UE-Ucraina din... Ideea este de a uh, că acest, acest acord a fost lansat în 2011, uh, reforma legislativă în domeniul protecției datelor cu caracter personal fiind lansată la scurt timp după aceea. În luna iulie 2014 a fost dusă la bun sfârșit și a intrat în vigoare în ianuarie 2014. Uh, corpul de gestionare a permis lansarea negocierilor cu Ucraina pe baza concluziei acordului de, concluziilor acordului de asociere Acest acord este unul din, una dintre obligațiile din uh, cadrul planului de acțiune pentru liberalizarea vizelor cu Ucraina. Un acord între. Acum, în ceea ce privește acordul dintre Europol și Georgia, este vorba despre asigurarea păcii și stabilității în Georgia, programe de, natură, de reformă politică și economică, care să asigure dezvoltarea socioeconomică a țării. În iunie 2014, UE și Georgia au semnat un acord de asociere care a intrat în vigoare în luna iulie 2016. Scopul acestuia este de a consolida relațiile politice și economice între Uniunea Europeană și Georgia. După semnarea acordului de asociere cu UE, Georgia a, și-a luat angajamente în domeniul democrației, drepturilor omului, dreptul, ă, statului de drept, libertăților, bunei guvernanțe, economiei de piață și dezvoltării. Mai mult, ă, agenda de reforme georgiană este foarte ambițioasă. E vorba despre ă, relansare economică, securitate, cooperare și uh, justiție. Este vorba despre un uh, rezultat al politicii de vecinătate europene, iar Georgia este una dintre cele 16 țări partenere. În 2016, um, organismul de gestionare a, a, um, și-a dat acordul pentru încheierea acordului. Îi voi da cuvântul uh, colegei mele pentru a vă prezenta câteva date operaționale. Da, mulțumesc că cooperarea operațională cu Ucraina deja în curs în cadrul um, acordului uh, strategic ar trebui să se aprofundeze în ceea ce privește um, infracțiunile economice și infracțiunile legate de droguri. V-aș atrage atenția asupra unui subiect, uh, grupurile de crimă organizată mobile. Am lansat mai multe anchete care implică Uh, crimă organizată mobilă din Ucraina. Uh, este vorba despre structuri de crimă organizată care vizează uh, furtul din buzunare, spargerile, jafurile, furturi de mașini. Odată ce acord va fi în vigoare, vom putea face schimb de date și în privința infractorilor nu doar în privința infracțiunilor. Ucraina este o țară de tranzit. Uh, și apoi există și cetățeni ucrainieni care uh, sunt, uh, fac contrabandă cu migranți. Contribuțiile din partea experților uh, poliției ucrainiene au fost salutare în ceea ce privește crima organizată în general. Am identificat mai multe legături uh, importante în transfrontaliere și cu siguranță informațiile pe care le vom privi vor fi foarte bune. În ceea ce privește Georgia, ne-am dorit și aici să consolidăm cooperarea pe baza acestui acord operațional în ceea ce privește terorismul, spre exemplu. <coughs> Georgia este o țară de tranzit. Uh, luptătorii străini ceceni uh, traversează prin Turcia și Azerbaijan Uh, către zonele de conflict, iar Georgia este dispusă să pună la dispoziția Europol informații privind uh, aceste persoane. Sunt uh, numeroase domeniile în care ne dorim cooperare cu Georgia și aș sublinia de altfel combaterea împreună cu autoritățile georgiene a celor grupări uh, infracționale notorii din Georgia și care uh, controlează alte subgrupuri uh, um, infracționale, dar și sunt implicate într-o paletă extrem de mare de infracțiuni, de la furturi până la prostituție. Este vorba despre organizații internaționale uh, care, evident, acționează și pe teritoriul Uniunii Europene. Iată, de aceea ne dorim o cooperare sporită cu colegii noștri din Georgia. Mulțumesc, doamna Gabriela, are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau mai întâi să adresez mulțumiri Comisiei și reprezentantului Europolului pentru prezentarea acestor acorduri de cooperare strategică. Am să vorbesc mai întâi despre acordul dintre Ucraina și Europol, un acord cheie care va consolida securitatea în UE, consolidând și securitatea vecinilor noștri celor mai apropiați. Dincolo de îmbunătățirea relațiilor, care sunt foarte importante pentru a lupta împotriva criminalității organizate și împotriva terorismului. Oportunitățile pe care ne le deschide acest uh, acord sunt deosebit de interesante. Mă gândesc la schimbul de informații, de analize, de lupta pentru prevenirea crimelor. Pentru că eu sunt raportoare și pentru liberalizarea regimului de vize între UE și Ucraina, mă bucur de faptul că reușim să ajungem la faza finală, uh, care va permite încheierea acestui acord Uh, care ne va permite de asemenea să luptăm mai bine împotriva corupției, a criminalității organizate și să îmbunătățim securitatea în uh, Ucraina. Și sper că acest acord să intre în vigoare cât mai repede cu putință. Am o întrebare, am nevoie de câteva precizări. În ce privește dimensiunea operațională, aș vrea să știu care sunt mijloacele financiare garantate pentru punerea în aplicare a acordului, care sunt costurile avute în vedere, care sunt uh, <clears throat> măsurile luate pentru ca autoritățile se poate să le includă în bugetul pe 2017. Și în ceea ce privește dimensiunea strategică, deja am primit câteva elemente de răspuns, dar care vor fi măsurile luate pentru ca acest acord să permite și apropierea strategiilor a UE și a um, Ucrainei și Georgiei în ceea ce privește lupta împotriva terorismului, lupta împotriva uh, um, traficului cu ființe umane sau împotriva spălării de bani. Mulțumesc, domnul Peterson, dar după aceea nu mai pot să accept pe nimeni pentru că altfel riscăm să întârziem cu începerea votului. Mulțumesc, domnule Peterson. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau mai întâi să uh, mulțumesc Europolului pentru munca sa și pentru felul în care contribuie la uh, consolidarea rezistenței noastre comune și cum reușește să găsește răspunsuri față de aceste forme foarte sofisticate de criminalitate organizată. Însă vreau să repet și o problemă cu procedura cu, legate de încheierea acestor acorduri. Nou regulament Europol intră în vigoare abia la anul și dă Parlamentului un rol uh, foarte important de jucat pentru a monitoriza acordurile între europeni și țări terțe și în foarte multe uh, situații este foarte relevant, având în vedere situația politică și a drepturilor omului din aceste țări terțe. De ce mi se pare puțin ciudat că acum ni se notifică cât de multe noi acorduri de cooperare doar cu câteva luni înainte de intrarea în vigoare a noului uh, regulament Europol. Deci Întrebarea noastră <laughs> pur și simplu este de ce? De ce este atât de urgent? Noi nu înțelegem de ce este atât de urgent și am vrea să primim un, un răspuns la această întrebare foarte simplă. Noi vrem să lucrăm constructiv cu Europolul, cu Consiliul și cu toată lumea, dar vă rog frumos, haideți să respectăm rezultatul negocierilor trilaterale pe care le-am avut și care arată că trebuie să existe acest proces de uh, monitorizare pentru toate acordurile viitoare din partea Parlamentului. Deci, întrebarea mea este, domnule președinte, de ce e totul atât de urgent? Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Peterson, aveți dreptate să puneți această întrebare. La fel și întrebările doamnei Gabriel. Aș vrea să dau cuvântul uh, reprezentantului președinției Consiliului și colegului de la Europol. Mulțumesc. Eu prefer să dau cuvântul colegului de la Europol pentru că e practic mai mult o întrebare de natură operațională și poate să vă explice mai bine dumnealui. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește prima întrebare, dacă avem nevoie de resurse financiare suplimentare pentru punerea în aplicare, ambele acorduri trebuie să deblocheze canalul pentru schimbul de informații operaționale. Și și vor, e vorba despre achiziționarea de echipamente de, care costă mai multe mii de euro și, pentru a putea pune în aplicare acordul strategic pe care îl avem cu Ucraina. Dar nu va fi nevoie de alte investiții substanțiale. Iar în ceea ce privește acordul cu Georgia, nici aici resursele financiare de care este nevoie nu uh, sunt cine știe ce mari. Și știind că ne vom concentra pe lupta împotriva traficului cu ființe umane și împotriva spălării de bani, avem suficiente uh, resurse. În ceea ce privește procedura, m-am implicat și eu în discuțiile despre regulamentul, nou regulament Europol și vreau să vă reamintesc, să reamintesc membrilor Parlamentului că noul regulament permite controlul democratic din partea Parlamentului Însă, ia Europolului posibilitatea de a încheia propriile sale acorduri uh, cu țări terțe. Aceasta este o mare schimbare pentru noi. Pentru că acordurile cu țările terțe vor trebui să fie negociate de către UE și reprezentantul Comisiei Europene, deci noi ne pierdem o parte din prerogative și din capacitatea operațională. Acestea fiind zise, nu e mai mult ca sigur uh, motivul pentru care aveți în fața ochilor trei acorduri. Motivul este mai degrabă că aceste negocieri au durat mult timp Și pur și simplu acum a venit momentul să încheiem uh, acest uh, proces care a durat aproape 2 ani de zile. Și din punct de vedere juridic, este practic ultima șansă pentru ca acest proces să fie încheiat. Mulțumesc. I think you've answered the question. Da. Ați răspuns la întrebare, deși nu știu cât este de satisfăcător să auzim așa ceva. Acum trebuie să continuăm dezbaterea atunci când doamna Gabriel își va prezenta proiectul de raport dar pentru noi darea de seamă este cea mai importantă, așa cum a spus și doamna Gabriel de nenumărate ori. Deci vom aștepta proiectul său de raport. Dar vă mulțumim că măcar ați încercat să răspundeți la întrebările președinției. Dragi colegi, la mijlocul lunii octombrie probabil vom continua discuția atunci când vom primi proiectul de raport din partea doamnei Gabriel. Am programat votul la 17.40 deci reluăm peste un minut. Colleagues, we just have two simple votes, so if you don't have your card, you could indicate by hand. Okay? If you want to take your seats, please. Mr. Coelho, you're always ready. Domnule Coelho, dumneavoastră întotdeauna sunteți pregătit, dar nu și ceilalți, așa că rog pe toți colegii să se asigure că au cartelele de vot la ei și că au luat loc. Chiar mulți dintre colegii din stânga dumneavoastră încă nu sunt pregătiți. colleagues, if everyone is ready, if you don't have your voting card, you can indicate by hand. Dragi colegi, dacă nu aveți cartelele uh, de vot la dumneavoastră, ridicați mâna și asta e. Altcineva care nu are cartela de vot? Doamna Gabriel. Mrs. Gabriel? Really? Ok, I, uh, you know, you wish you hadn't said something. Îmi pare rău că am deschis gura, spune președintele. Mai bine nu spuneam nimic. You can symbolically use your hand. Puteți să vă folosiți mâna. Da, foarte bine. Doamna Kienge și doamna Gabriel vor vota cu mâna ridicată. Prin ridicarea mâinii, mai bine zis. Începem. Acordul Eh, dintre Europol și China. Raportul președintele, nu sunt amendamente, este votul final, să deschizi votul. The vote is closed. S-a închis votul. That is adopted 30 votes. Se adoptă 30 pentru, 6 împotrivă, 5 obțineri. Trecem la... Nu, mai întâi mă autofelice, spune președintele. <laughs> Niciodată n-am mai făcut-o. Nu. Nici măcar știu despre ce vorba spune președintele, glumește de fapt. Bineînțeles că știu despre ce vorba. Trecem acum la următorul vot. Uh, Resortizanțe din țările terțe care trebuie să se afle în posesia unei vize când uh, traversează frontele externe și resortizanții care sunt scutiți de această obligație. Uh, colaborare cu Ucraina, raportor doamna Gabriel. Începem cu primul amendament să deschizi votul. The vote is closed. S-a închis votul. That is rejected. Se respinge. Amendamentul 2. S-a deschis votul. Amendamentul 2, spune președintele. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Uh... S-a închis votul și se respinge și um, amendamentul 7, trecem la citate și considerent amendamentul 4, se deschis votul. S-a închis votul. is rejected. Amendment 5. Se respinge amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 6. Să deschis votul. S-a închis. Se respinge. Și votul uh, final asupra textului astfel modificat s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 38 pentru 4 împotrivă și o abținere. Și acum... the vote on the opening of... Colegi, votul în ceea ce privește deschiderea negocierilor și componența uh, echipei de negociere, avem nevoie de majoritatea membrilor să deschizi votul. And the vote is closed. S-a închis. Se adoptă 38 pentru 5 împotrivă, nicio abținere. Felicitări și avem și componența echipei de negociere. Mulțumesc raportorilor. Mulțumesc și colegilor și oaspeților prezenți în cameră. Și mulțumesc și colegilor de la delegația uh, Ucrainei. Doamnă Gabriel, câteva cuvinte, dacă doriți să spuneți. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să spun trei lucruri. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru susținere, faptul că m-au susținut uh, din plin. Astăzi trimitem un mesaj foarte clar de susținere pentru autoritățile și poporul din Ucraina. Este un nou pas concret în consolidarea parteneriatului nostru cu această țară și profit de ocazie ca să lansez un apel către Consiliu să-și revizuiască poziția foarte rapid și să lanseze negocierile interinstituționale în cel mai scurt timp. Vă mulțumesc! Thank you, Mrs. Gabriel, and I think your position is clearly... Mulțumesc, doamnă Gabriel. Cred că am înțeles foarte bine poziția dumneavoastră. Mulțumesc colegilor. Sorry, colleagues. Dragi colegi, trebuie să fac și punctul 12 diverse. <laughs> și următoarea întâlnire are loc pe 29 septembrie și acum se suspendă ședința.